Dear colleagues, can you can I ask you to take uh, your seats? So we start our Dragi colegi, bună ziua, bine ați venit. Începem uh, întâlnirea noastră de astăzi și am să trec pe uh, limba mea maternă ungara. Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Acest, acest proiect de ordine de zi l-ați primit deja săptămâna trecută și știți că urma să aibă loc uh, votul în ce privește strategia pentru tineret. Dar acest vot a fost amânat până pe 13 iulie. Deci sunteți de acord cu această modificare a ordinii de zi? Văd că nimeni nu are nicio obiecție, prin urmare consider că ordinea de zi a fost modificată. Comunicările președintei. Vă spun care este regimul lingvistic pentru întâlnirea noastră de astăzi, franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, spaniolă, portugheză, finlandeză, cehă, estonă, ungară, letonă, polonă, slovacă, slovenă, bulgară și română. Și vă reamintesc că întâlnirea noastră de astăzi este difuzată în direct și pe site-ul Parlamentului European. În ceea ce privește deciziile coordonatorilor de pe 25 aprilie, Aș dori să vă înștiințez că aceste decizii, deci cele de pe 25 aprilie, care au fost trimise pe e-mail pe 27 aprilie tuturor, sunt considerate adoptate, deoarece nu am primit niciun fel de comentariu sau uh, obiecție. Următorul punct de pe ordinea de zi, votul. Avem un singur aviz pe lista de vot accesul la finanțare pentru IMM-uri și mm, creșterea diversității finanțărilor IMM-urilor în piața uh, capitalurilor. Din păcate, raportorul nu este prezent. Comisia competentă pe fond este ECON. Am avut ultimul schimb de opinii pe 19 aprilie, termenul pentru amendamente era 26 aprilie, au fost depuse 48 de amendamente, Putem să trecem la vot? Să mai dorește cineva să ia cuvântul în numele raportorului eventual, pentru că dumnealui este absent astăzi. Dacă nimeni nu dorește să ia cuvântul, trecem imediat la vot. Amendment number... Amendamentul numărul 4. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 acum. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că a fost adoptat, spune doamna președinte, dar putem să verificăm. Să deschis votul. Oh, sorry, the vote is open. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. A, scuze, spune doamna președinte, a fost retras. Deci, compromisul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31 cu amendament oral numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins, dar prefer să verificăm. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis. și se respinge. Amendamentul 33. Două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte este caducă. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 45. Pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul final, vot electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. Seventeen four zero against and two abstentions, so it is adopted. Felicităm raportorul, avizul se adoptă. Thank you very much. Vă mulțumesc pentru faptul că ați participat la vot și să ne continuăm ordinea de zi. And now I switch again to Hungarian. Tehát következő napirendi pontunk a 2017-es év. Acum, dacă îmi dați voie, voi vorbi din nou în limba maternă. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, mandatul pentru trialogul pe 2017. Raportorul nostru este Bogdan Zdroievski. De fapt, Trebuie să începem cu dezbaterea pentru mandatul pentru acordarea, uh, pentru participarea la trialogul cu Comisia și Consiliul. Înainte de a da cuvântul raportorului nostru, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că termenul pentru depunerea amendamentelor este mâine, deci pe 31 mai la ora 12. Votul la uh, comisie va avea loc pe 21 iunie. Dau cuvântul domnului Zdroievski. Zdroievski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 Uh, nu doar că avem un consens, ci uh, ne și sprijinim reciproc amendamentele. Czy teraz, teraz jest ok? Mă auziți acum? Jest ok? Czy teraz, czy teraz słychać tłumaczenie? Tak? Mă auziți acum? Funcționează totul acum? Perfect, mă auziți bine, înțeleg. Prin urmare, încep uh, din nou. Așadar, vreau să mulțumesc tuturor colegilor, tuturor colegelor, pentru că, iată, când vine vorba de uh, rapoarte, ne sprijinim reciproc, reușim să ajungem la un consens și asta mi ușurează uh, munca când vine vorba despre buget. Uh, trebuie să subliniez faptul că ne confruntăm cu factori importanți care vor influența bugetul pe anul viitor. Este vorba despre criza migranților și a refugiaților, pe de o parte, iar pe de altă parte avem uh, revizuirea CFM-ului. Uh, fie că vorbim despre cultură, de educație, de formare, adeseori se ajunge la divergențe. Dar de data asta nu avem parte de divergențe. Avem o serie de programe importante, precum uh, Erasmus+, Plus, avem o serie de pretenții în ceea ce privește plățile, uh, plățile neefectuate și, din acest punct de vedere, avem parte de o îmbunătățire. În ceea ce privește contribuția mea, a noastră, vis-a-vis -vis de rapoartele celorlaltor comisii, dați-mi voie să vă spun următoarele. În ceea ce privește promovarea culturii, cerem o sprijinire în continuare a programului Erasmus+. Nu ne dorim ca acest program să fie subfinanțat. Este vorba despre un, uh, un proiect esențial care trebuie să fie sprijinit pe viitor. Uh, dar și în momentul de față. După aceea, programul uh, Europa Creativă. Acest program sprijină colaborarea culturală internațională și mai avem și programul Europa pentru cetățeni. Dați-mi voie să vă spun că de fiecare dată spun cât se poate de clar că planul Juncker nu trebuie să uite cultura. Și mai există două comentarii importante pe care nu pot să, le, să nu le menționez astăzi. Să nu uităm, în primul rând, că anul trecut ne-am asumat asum, anumite responsabilități în momentul în care discutam bugetul. Este important în acest context ca uh, inițiativa pentru ocuparea tinerilor să nu fie lăsată la o parte. În ceea ce privește planificarea și evaluarea uh, bugetului de către Comisia Europeană, ei bine, această evaluare a fost amânată cu o lună de zile. Secretariatul nostru a decis, uh, cu acordul coordonatorilor, bineînțeles, ca mai întâi de toate să discutăm uh, pașii care trebuie să fie întreprinși pe viitor. Vreau să vă amintesc că probabil coordonatorii vor decide ce trebuie făcut și această decizie va fi luată la următoarea ședință a coordonatorilor, respectiv uh, ședința care va avea loc astăzi, de fapt. Și cu siguranță ședința de co- uh, coordonatorilor de astăzi va genera o serie de elemente pe care le, vor introdu- le voi introduce în avizul meu. Dați-mi voie să vă spun că uh, aportul colegilor uh, din comisia aceasta, dar și din celelalte comisii, va fi important și este deja important. Sunt absolut convins că rezultatele nu vor întârzia să apară. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Mai avem cam jumătate de oră pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri. Întâi dau cuvântul raportorilor din umbră și apoi altor deputați care doresc să intervină. Dacă doriți, vă rog să ridicați mâna ca să putem să vă notăm numele. Puteți să vorbiți timp de 2-3 minute, dumneavoastră, raportorii din umbră și apoi câte 2 minute maxim uh, pentru ceilalți membri. Nimeni nu dorește să ia cuvântul atunci. Mă uit dacă raportorii din umbră sunt în sală. Domnul Amaraga. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că avem tot timpul cu acest tip de raport exact aceeași senzație spunem într-un limbaj cât se poate de politicos și corect care ne sunt părerile, care ne sunt ideile, dar până la urmă nu ajungem la niște propuneri concrete. Cel puțin nu din partea Comisiei Cultură. Aici este vorba despre un domeniu care cumva nu intră în sfera de aplicare a activităților UE, nu poate să fie finanțat din bugetul UE și atunci rolul pe care îl avem este să promovăm, să stimulăm niște programe care să fie uh, gestionate de către statele membre. Raportorul a făcut mai multe propuneri cu care putem să fim de acord și vom avea câteva zile la dispoziție ca să examinăm amendamentele de compromis. Și sper că vom reuși să ajungem la un acord. Ceea ce mi se pare cât se poate de fezabil, având în vedere punctul de plecare. Aș vrea să mai menționez câteva puncte specifice. Există tot timpul această problemă a plăților nu doar în UE, dar și în statele membre. Ar trebui să amintim impactul negativ pe care îl au plățile efectuate cu întârziere. Pentru că destinatarii fondurilor finale primesc banii cu mare întârziere și atunci este foarte greu ca bugetul să fie gestionat în mod eficient. Erasmus Plus era unul dintre programele uh, emblematice la nivel european, un exemplu um, a unei politici europene care funcționează bine. Deci ar fi trebuit ca acest program, de exemplu, să beneficieze de noi orientări, de noi um, fonduri. Noi spunem că tot ceea ce ține de mobilitatea profesională trebuie să fie încurajat căci mi se pare de-a dreptul de necrezut că în Europa pe care o cunoaștem acum, cu atât de multe dezechilibre și cu o rată a șomajului atât de mare în rândul tinerilor și cu o rată de abandon școlar atât de mare, deci este incredibil că programe precum acesta nu ne permit să facem eforturi multiple ca să îmbunătățim situația mai sus menționată. De asemenea, mi se pare că programele de mai mică învergură care um, vizează mai degrabă colaborarea cu parteneri din societatea civilă, sunt foarte greu de pus în aplicare uh, în cadrul Erasmus+. Plus. Există și coordonarea cu agențiile naționale, care sunt atât de naționale și atât de numeroase și încât e greu să le coordonezi și să ai flexibilitate. Și e greu uneori să poți să intri în contact cu toți um, interlocutorii um, pe care ar, ar trebui să îi contactezi. Cred de asemenea că trebuie să simplificăm procedurile și trebuie să le modificăm, cele aferente programului Erasmus Plus, pentru că acesta să fie gestionat cu mai multă rapiditate, cu mai multă flexibilitate și clar bugetul trebuie să fie mărit, dar trebuie să fie totul foarte transparent. Ca să nu mai lungesc vorba, aș vrea să mai amintesc că trebuie să fim conștienți de uh, faptul că atunci când s-a creat Fondul European de Investiții Strategice, uh, s-au luat bani de la cultură și acești bani ar trebui să fie recuperați acum. Diferiții parteneri sociali ne-au explicat că de la anumite linii bugetare uh, nu se folosesc toate fondurile. De exemplu, în ceea ce privește împrumuturile. Poate că ar fi bine să avem uh, o mai, un nivel mai mare de flexibilitate, o mai bună gestionare a acestor împrumuturi, pentru că ar fi păcat ca banii uh, blocați pentru aceste împrumuturi din cadrul Erasmus Plus să rămână blocați ori pentru că nu sunt folosiți, ori pentru că nu sunt gestionați așa cum trebuie e nevoie ca cel puțin 60% din fonduri să fie folosite sau să putem să le transferăm de la o linie bugetară la alta. mai ales atunci când uh, programele, unele din programe sunt deficitare. Aș mai fi avut și alte observații de făcut, câteva observații punctuale, dar o să avem ocazia să revenim la ele. Mă gândesc, de exemplu, la Garanția Europeană de Tineret. Aici sunt observații de făcut, aici trebuie să fim mai curajoși, astfel încât uh, Uniunea Europeană să poată să-și atingă toate obiectivele fixate în momentul în care a creat aceste programe. Vă mulțumesc! Vreau să știu dacă domnul Ciuntis dorește să ia cuvântul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 Toate aceste chestiuni sunt importante. Cred că în ultimele zi am avut ocazia să vedem cu ochii noștri că Erasmus Plus este un instrument extrem de util. Și nu doar util, dar este și salutat și apreciat de ONG-uri, de școli și așa mai departe. Iată de ce trebuie sprijinit financiar. Avem priorități precum Uh, refugiații tineri sau incluziunea socială a tinerilor. Eu cred că acest aviz trebuie sprijinit. Permiteți-mi să subliniez și câteva alte priorități. Uh, permiteți-mi să subliniez că în 2017 există și alte priorități, dar în orice caz sprijin acest aviz. Mulțumesc! A bizottság részéről szeretne hozzászólni Mr. Feinmeier. Vă mulțumesc. Cineva din partea comisiei, domnul Feinmeier, ar dori să ia cuvântul? Dacă nu, atunci pot încheia acest punct. Nu, dau cuvântul din nou raportorului nostru. E opinie dodatcove. Mulțumesc mult pentru aceste comentarii. Dați-mi voie să mă refer la cele spuse de domnul Maracal. Într-adevăr, e important să avem parte de mai multă flexibilitate, în special pentru acele pro- programe care sunt problematice pentru beneficiari. Uh, voi încerca să includ subiectul acesta în uh, avizul meu, pentru că, într-adevăr, comentariul este important. Mai apoi, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că avem o bună propunere pentru anul viitor. De ce? Pentru că, iată, avem angajamente reale, dar avem și mai multe mijloace financiare pentru programele pentru care luptăm. Poate că sumele nu sunt la fel de mari precum ne-am dori, dar totuși ele există și uh, dacă e să facem comparația între aceste sume și alte sume la alte programe, ne dăm seama că am putea să fim cât de cât satisfăcuți. De asemenea, e important să avem o, o corectă, o politică corectă de informare. Tocmai de aceea, pornind de la dorințele dumneavoastră, am uh, subliniat importanța programelor precum Euronet Plus în avizul meu. Și cam atât din partea mea, vă mulțumesc. Köszönjük szépen, és akkor most zárjuk le ezt a napirendi pontot. Vă mulțumesc. Iată, deci, încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Mă scuzați că nu v-am dat uh, cuvântul imediat, domnule raportor. Bun, următorul punct, e-democrația în Uniunea Europeană, potențial și provocări. Doamna Adinolfi este raportor. Criza participării cetățenilor în viața democratică europeană subminează um, democrația atât la nivel național cât și la nivel european. Este nevoie din ce în ce mai mult de legături cinstite între oamenii politici și cetățeni. Tocmai de aceea este nevoie de un plus de transparență și de participare a cetățenilor la procesele de luarea deciziilor. Noile instrumente digitale și platformele deschise pot duce la mm, apariția unor soluții creative, mai ales pentru tineri. Comisia AFCO este comisie competentă pe fond și pe 30 iunie va avea o întrunire după ce noi ne vom fi terminat schimbul de opinii între noi, în comisia noastră. Doamna raportor este doamna Adinolfi să nu uităm că cetățenia face parte din competențele noastre. Înainte de a-i da cuvântul doamnei Adinolfi, permiteți-mi să vă atrag atenția că marți 7 iunie orele 15 este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Ehm, votul în Comisia Cult va avea loc pe 13 iulie. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Pentru mine este o onoare că am fost numită raportor pentru acest aviz și mă bucur că această numire s-a făcut la ultima reuniune a coordonatorilor. Este foarte important pentru comisia noastră, Comisia de Cultură, să-și facă auzită vocea pe o temă atât de relevantă, mai ales pentru a da raportului din uh, Comisia pe fond uh, perspectiva noastră. Deci, acest raport despre cetățenie. Se știe deja că noile tehnologii, noile forme de uh, mass media determină o schimbare în profunzime uh, a felului în care uh, se obțin informațiile și sunt ele consumate. Și tot vorbind despre noile um, tehnologii și noile surse de informații, trebuie să ne gândim și cum se um, schimbă um, conceptul de democrație. Înțelesul cuvântului democrație este acum unul diferit și noi, legislatorii, trebuie să fim conștienți de acest lucru. Dacă odată la 5 ani ni se cere să votăm, foarte bine, dar apoi uh, există această perioadă care se scurge între uh, un scrutin și celălalt. Și ne dăm seama că pe măsură ce trece timpul, uh, avem uh, o participare la vot din ce în ce mai mică, dar hai să, să ne gândim cum am putea să folosim noile tehnologii, ca de exemplu smartphone-urile, telefoanele inteligente, uh, pentru a trezi din nou interesul cetățenilor pentru democrație și procesele democratice. Pentru că cetățenii sunt conectați practic non-stop datorită acestor uh, telefoane inteligente și dacă s-ar putea vota, de exemplu, prin intermediul telefonului, am folosit aceste noi uh, media pentru a uh, stimula participarea la vot. Însă trebuie să fim siguri că aceste noi tehnologii, aceste noi instrumente nu vor deveni o formă exclusivă de participare la viața democratică, pentru că ar, nu vrem să-i uh, dezavantajăm pe cei mai puțin integrați, pe cei mai puțin uh, uh, dotați sau care nu au deloc acces la aceste tehnologii ar trebui să ne gândim la aspectele principale pe care am încercat să le menționez în proiectul meu de aviz. Mă gândesc și la noile modele de învățare. Instrumentele digitale pot să ne ofere noi metode de învățare, însă acestea trebuie să fie reglementate astfel încât să avem o învățare uh, cuprinzătoare, dar și o, avantaj, o stimulare a spiritului critic. Mă gândesc că felul în care aceste noi instrumente sunt gestionate trebuie să um, um, fie cât se poate de transparent. Trebuie să garantăm independența informației, să evităm orice fel de manipulare. Mă gândesc și la eforturile concrete pe care trebuie să le uh, depunem ca să uh, încurajăm participarea uh, digitală a cetățenilor. Mișcările politice dintotdeauna au folosit aceste noi platforme uh, digitale și vor continua să o facă. Și acum există noi inițiative, ca de exemplu inițiativa cetățenească, care permite cetățenilor să um, participe, să se simtă implicați în uh, crearea, în uh, conceperea noilor uh, inițiative legislative. Mă gândesc și la un alt instrument, uh, plata europeană, ordinul de plată european. Uh, știu că există și funcționează deja bine în anumite state membre, ar fi bine dacă ar putea să fie încurajat. Lista ar putea să continue, dar eu cred că toate aceste proiecte trebuie să fie încurajate, trebuie să se cântărim riscurile și uh, să încercăm să mm, reducem nivelul de risc și să uh, subliniem punctele forte acestor instrumente. Care sunt însă punctele slabe? În primul rând, această prăpastie digitală, atât din perspectiva infrastructurii, cât și din perspectiva culturii, a mentalității. Și apoi să nu uităm nici de problema alfabetizării digitale. Știm că există aceste două probleme, trebuie să ne gândim care sunt soluțiile rapide și eficiente. Cred că trebuie să garantăm tuturor cetățenilor accesul la internet ar trebui să devină practic un drept fundamental care să fie scris în fiecare Constituție. Și am constatat cu plăcere că în Estonia există în Constituție dreptul de acces la internet. Cred că uh, toți cetățenii trebuie să aibă acces la internet uh, rapid și ar trebui să aibă dreptul și la o educație digitală, în sensul de alfabetizare digitală. Pentru că va deveni indispensabil pentru a permite acestei persoane să aibă drepturi egale, să fie la fel de liberă ca și concetățenii săi. Diferite programe ar trebui să fie create de Uniunea Europeană, având drept scop uh, uh, ajutorarea celor categorii vulnerabile sau dezavantajate, uh, ca de exemplu persoanele cu dizabilități, care deseori sunt uitate. Nu vreau să mă mai lungesc, vreau doar să mulțumesc colegilor care m-au ajutat și colaboratorilor. Am încercat să subliniez în proiectul de aviz punctele care, după părerea mea, sunt cele mai importante, dar, cum spuneam, era doar, uh, este doar o bază de discuții. Um, pe de altă parte, nu putem să depășim un anumit număr de uh, caractere. Sunt însă convinsă că în urma discuțiilor vom ajunge la un text de bună calitate, unde se vor reflecta diferitele sensibilități din uh, comisia noastră. Eu nu pot decât să vă asigur că îmi asum acest um, angajament de a, a redacta un text cât mai consensual și sperăm ca uh, perspectiva Comisiei Cultură să se regăsească foarte clar în uh, raportul definitiv al Comisiei Afaceri Constituționale. Vă mulțumesc, doamnă raportor. Avem uh, circa 30 de minute la dispoziție pentru schimbul de opinii. Dau cuvântul uh, raportorului din umbră și apoi celorlaltor interesați să ia cuvântul. Doamna Ferrer are cuvântul. Din păcate, domnul raportor din umbră nu a putut fi prezent astăzi, având în vedere că participă la aniversarea celor 40 de ani de existență a PPE, aniversare care se celebrează la Luxemburg astăzi. Domnul Sfer a subliniat cu mai multe, în mai multe rânduri nevoia de a opri declinul participării democratice în Europa. Declin care poate fi constatat în ultimii 20 de ani. E-democrația și democrația directă pot fi folosite pentru a atrage mai mulți oameni, mai ales tineri, pentru a participa uh, la uh, exercițiul democratic și pentru a uh, face să scadă deficitul democratic. Dar există două fețe la această monedă. Și tocmai de aceea, domnul raportor crede că democrația directă nu poate funcționa dacă um, cetățenii nu sunt informați corect și dacă cad victimă propagandei Trebuie să, să ne educăm cetățenii, mai ales pe tineri, tineri, pentru ca aceștia să poată lua decizii informate și să participe cum trebuie la procesul democratic. Avizul doamnei uh, Adenolfi este bun, dar uh, alineatele 3 și 5 ar putea fi îmbunătățite. La alineatul 3, cuvântul critical, critic, nu este neapărat necesar Pentru că dacă vrem să subliniem uh, o viziune critică asupra Europei, trebuie să uh, subliniem și uh, aspectele pozitive. De asemenea, alineatul 5 ar trebui reformulat, iar sursele centralizate de informație, cum ar fi uh, Comisia Europeană, uh, trebuie să dea informații către cetățenilor. Alfabetizarea digitală este de asemenea importantă pentru că foarte multe informații pot fi regăsite pe internet, iar cetățenii trebuie să fie educați pentru a face distinția între sursele de informație de încredere și cele care nu sunt. Trebuie îmbunătățit accesul la internet pentru toți, așa cum spune și doamna Adinolfi, și deci să scadă discrepanțele în ceea ce privește accesul la internet. democrația directă nu poate funcționa dacă cetățenii nu se implică și dacă cad victimă propagandei. Vă mulțumesc foarte mult. Cine altcineva dorește din rândul raportorilor din umbră să ia cuvântul? Doamna Julie Bourne. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi să, raport, să mulțumesc raportoarei pentru acest aviz excelent sunt de acord cu, împărtășesc entuziasmul doamnei Adolfini în ceea ce privește acest subiect, mai ales în, în ceea ce privește aspectele sociale și legate de cetățenie și trimiterile la um, alfabetizarea digitală, incluziune digitală și um, formare de-a lungul vieții. Toate acestea nu privesc doar a învăța uh, instrumentele, ci aduce la adevărate schimbări în practici în așa fel încât uh, indivizii să devină cetățeni activi într-o societate conectată. Reprezint nord nord-vestul Angliei, locuiesc deci într-unul din orașele cele mai conectate din lume, și anume Manchester. Deci e un aspect extrem de important pentru mine, în circumscripția mea, însă fără incluziune digitală și mai ales incluziunea persoanelor vulnerabile nu se poate face nimic. Iată de ce sunt de acord cu abordarea dumneavoastră. Dar uh, în ceea ce privește amendamentele, este nevoie să sprijinim formatorii și profesorii care trebuie să folosească tehnologiile informării și comunicării când câteodată nu prea știu ei înșiși să o facă. Deci aceștia trebuie uh, formați. Trebuie ca um, competențele să poată fi transferabile la urma urmei. Sora mea este învățătoare și pe lângă toate celelalte ce are de făcut la școală, i s-a spus că va trebui să fie și uh, de nota 10 în domeniul informatic. Însă guvernul nu alocă fonduri pentru a forma profesorii și învățătorii. Iată de ce este foarte important ca statele membre să degajeze aceste mm, rezerve financiare. Uh, potențialul și provocările mm, TIC sunt mari, acestea ar pot constitui platforme pentru comunicare, însă să nu uităm uh, problema concentrării marilor jucători care ar putea pune în pericol diversitatea conținutului pe internet. Trebuie să încurajăm curiozitatea culturală a cetățenilor, care să meargă dincolo de fațadă. Aș dori să se introducă și o perspectivă de gen și, de asemenea, trebuie să vedem uh, cum ar putea fi încurajate sursele independente de informație. Pentru că astfel s-ar reînnoi și formele de participare politică. Cei trei piloni ai democrației trebuie să fie incluziunea, educația și etica, din punctul meu de vedere. Aștept cu nerăbdare să conlucrez împreună cu raportoarea, cu raportorii și cu mm, societatea civilă pe acest subiect atât de important și sper că colaborarea noastră va fi una rodnică. Mulțumesc, domnul Luel, în numele domnului Giambatski. Vă mulțumesc, președinte. Uh, ECR salută unele părți din acest aviz, dar pe de altă parte trebuie subliniat faptul că noi nu credem că democrația directă este singurul răspuns la procesul democratic. Observațiile, doamne Verhaeg, uh, coincid cu ale noastre în mare măsură. Într-adevăr, din când în când trebuie să avem uh, democrație directă și, spre exemplu, referendumuri. Însă acestea nu trebuie să se transforme în evenimente la ordinea zilei, pentru că așa și-ar pierde pur și simplu din impact și din interes pentru cetățeni. Deci nu trebuie să avem o abordare simplistă a democrației directe. În ceea ce privește includerea acestor trimiteri în Constituție, eu cred că Constituțiile uh, sunt cu cât mai uh, funcționează cu cât mai bine, cu cât sunt mai scurte și la obiect competențele digitale sunt într-adevăr importante, așa cum spunea și Julie. Dar să nu uităm că nu e vorba doar despre acces la lumea digitală, ci este vorba și despre a fi în stare să iei hotărârile potrivite în lumea digitală. TIC, spre exemplu, astăzi se amestecă în toate materiile învățate la școală. Deci, tehnologia are un rol important, așa cum spune și raportoarea în aviz. Și, încă o dată, cred că ECR își va aduce o contribuție constructivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Marega. că era un poder eh, Vă mulțumesc. Doamna Dinolfi a spus că i-a făcut onoare să scrie acest aviz. Adevărul e că o invidiez puțin și are întru totul dreptate, eh, dar a meritat pe deplin această numire. Oricum, acest aviz va fi unul foarte interesant, iar mm, ideile dumneai care se regăsesc în acest, sens sunt de asemenea, în acest text sunt de asemenea foarte interesante. Iar acest aviz, cred eu, va stimula dezbaterile, va suscita reflexie. Noi vom, nu vom încerca să schimbăm mm, textul, ci mm, să facem mici modificări aici și acolo. Sper că raportoarea va fi de acord cu amendamentele noastre. În dezbateri, câteodată, se vorbește foarte mult despre instrumente, mai ales instrumentele digitale, dar nu se vorbește prea mult despre conținutul digital, conținut, conținutul electronic. Ori apare un risc foarte mare de dezechilibru între uh, puterea instrumentelor digitale și, pe de altă parte, mesajele pentru, pe care trebuie să le vehiculeze. Pot apărea tentative de manipulare, de distorsionare, de simplificare, iar dezbaterea democratică înseamnă să înțelegi și să iei decizii în cunoștință de cauză. Deci ce trebuie noi să cerem atunci când vorbim despre generalizarea tehnologiilor informării și comunicării? Ei bine, trebuie să cerem ca aceste tehnologii să respecte cele trei mari exigențe, să știi, să înțelegi, să hotărăști. Aceste trei elemente trebuie să permită o hotărâre, luarea unei decizii. Dacă nu, lucrurile o pot lua razna și tocmai de aceea am dorit să introducem în acest aviz anumite um, lucruri în ceea ce privește implicarea Comisiei Europene, nu doar în ceea ce privește accesul la tehnologie pentru cetățeni. Trebuie să fim lideri, trebuie să fim proactivi pentru a înțelege noi înainte de toate aceste chestiuni. Și eu cred că Comisia ar putea face mai multe pentru a permite desfășurarea unui, unei dezbateri cetățenești în privința modului de luare al deciziilor. Spre exemplu, în ceea ce privește dezbaterile bugetare. Nu există niciun fel de dezbatere paralelă, o dezbatere cetățenească în această privință, dar grație acestui instrument ar putea exista. La fel și în ceea ce privește criza refugiaților. Da, e clar că noi nu putem lua hotărâri în această privință la nivelul Parlamentului, dar totuși ar putea exista dezbateri paralele ale cetățenilor. Se pot da date, cifre, trimiteri în privința unor realități obiective. Avem uh, răspunderea de a alimenta acest proces în așa fel încât ambițiile democratice să poată fi respectate. Oricum, cred că vom putea ajunge la un acord și că vom putea îmbunătăți acest aviz. nu știu, poate s-ar putea face trimitere la posibilitatea unui vot în uh, sânul instituțiilor europene, un vot electronic. Nu știu, poate nu în Comisia Cult ar trebui să se întâmple acest lucru, dar pun și eu întrebarea. Mulțumesc. Mulțumim. Vorrei fare i complimenti a Isabella Di Nostri perché ha fatto un ottimo lavoro è un parere molto equilibrato. Vreau și eu să spun că sunt foarte mulțumit de acest aviz și mă bucur că cineva de la mișcarea uh, cinstere se ocupă de acest aviz. Eu nu sunt membru al acestei mișcări, însă este forța politică care a știut uh, să folosească cel mai bine noile surse de tehnologie pentru comunicarea politică. Acestea fiind zise, aș vrea să spun cât de mult apreciez felul în care s-a vorbit despre chestiunile sociale și despre uh, conceptul excluziunii din democrație. Faptul că uh, participarea la viața politică scade în ultimele decenii merge mână în mână cu uh, Uh, felul în care a evoluat societatea, faptul că au crescut atât de mult uh, discrepanțele, inegalitățile din uh, um, sânul țărilor și dintre țările membre ale UE. Nu se înțelege foarte bine că cineva care este marginalizat sau exclus are totuși dreptul să participe la viața democratică și poate chiar într-o mai mare măsură decât ceilalți. Din acest punct de vedere, Uniunea nu a funcționat. S-au creat mai multe dezbinări și uh, mai puține egalități. Un motiv de discrepanță este uh, uh, posibilitatea de a avea acces la noile tehnologii, noile instrumente de comunicare. Este, prin urmare, important să încurajăm aceste programe și este de asemenea foarte important să înțelegem la ce anume dăm acces. Căci dacă aș putea să reproșez ceva um, noilor medii de comunicare, ar fi... Eu sunt ziarist de profesie. Și deci aș reprosea faptul că iluzia de a fi informat și realita- a fi cu adevărat informat este uh, um, foarte dificil. Deci există această capcană. Uh, ai iluzia că știi lucrurile când de fapt nu știi nimic și e foarte greu să te informezi realmente uh, prin aceste noi uh, tehnologii de comunicare. Și am spus că ar fi bine să găsim un sistem pentru a susține, pentru a încuraja surse de informații independente și de calitate, căci în urma acestei mari revoluții a instrumentelor de comunicare, zia, uh, jurnalismul independent de calitate a uh, riscat să dispară din cauza uh, marilor trusuri de presă sau din cauza marilor interese. Este singurul aspect pe care puteam să-l adaug la acest aviz. Deci vreau să evidențiez uh, acest uh, ultim aspect. Mulțumesc! Mr. Domnule Huntis, aveți cuvântul. Vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru acest aviz. Am uh, ascultat discuția și vreau să o felicit pe doamna raportor. Și de asemenea vreau să îi cer să folosească în continuare în aviz anumite concepte care au fost criticate de unii dintre colegi. Haideți să vă explic. La punctul 3, unde stabilește subiectul avizului, doamna raportor spune că e important ca cetățenii europeni să înțeleagă până la urmă istoria Europei, etc., etc. În momentul de față se poartă o discuție, o discuție pe tema Um, uh, lipsei de informare care ar putea până la urmă să fie cauza dezbaterilor uh, existente în momentul de față în Europa pe tema instituțiilor europene. Există unele voci care spun că genul acesta de euroscepticism se datorează faptului că oamenii nu înțeleg ce se întâmplă cu, cu instituțiile europene. Uh, ori eu nu sunt de părerea asta. Vreau să-i mulțumesc uh, însă doamnei raportor pentru faptul că, iată, pune degetul pe rană. Din punctul meu de vedere, da, uh, e nevoie de cetățeni informați. Doar așa putem avea democrație. Doamna raportor ne spune în avizul ei că um, în anumite circunstanțe noile uh, tehnologii s-ar putea să nu ne ofere uh, informațiile corecte. Oferă frânturi de informații, dar nu informațiile reale. Acesta ar fi primul comentariu. În al doilea rând, uh, un uh, cetățean activ trebuie să fie un cetățean informat. Aceste platforme duc la nevoia de mai multă democrație rațională până la urmă și da, e, e momentul să vorbim despre democrația reprezentativă în momentul de față. Dar problema este că mulți dintre cetățenii nu își doresc genul acesta de, de democrație. Asta din pricina faptului că cu ani în urmă, în timpul uh, ratificării tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană transmitea mesaje greșite cu privire la suveranitate, cu privire la ratificări și uh, toate acestea au generat, practic, atitudinea cetățenilor europeni care, în marea lor majoritate, nu se simt uh, incluși în luarea deciziilor. Deci, trebuie să vedem în ce măsură democrația reprezentativă va ajuta nu democrația în sine, ci democrația în calitate de entitate vie, în, în plină evoluție. Aici se pune problema substanței mai degrabă decât orice altceva. Ce vreau să spun? De ce uh, decidem sau cum uh, putem noi lua decizii în calitate de indivizi și, uh, în plus, cum anume pot lua decizii cetățenii la finalul uh, procesului uh, decizional? Uh, experiența din Grecia ne arată că, până la urmă, de, deciziile politice sunt așa, luate pe pilot automat și uh, cetățenii au senzația că, până la urmă, deciziile importante sunt luate de către organisme lipsite de legitimitate. Spre exemplu, în momentul de față așteptăm decizia grup- Eurogrupului sau uh, Uh, decizia Eisenberg. Nimeni nu știe ce se întâmplă acolo în spatele ușilor închise ale Eurogrupului. Uh, Acum toată discuția, discuția se bazează până la urmă pe o, un tweet făcut de uh, Uh, cineva implicat în discuții și pe baza acestui tweet, uh, până la urmă, se poartă discuții în, în Grecia și uh, Aiurea și astfel se execută propaganda sau se promovează propaganda. E o temă foarte interesantă, sunt absolut convins că tema aceasta o vom tot discuta mult timp de acum înainte și trebuie să o facem pentru că comisia noastră trebuie să aibă un rol important și să apere valorile Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Dorește comisia să adauge ceva? Nu, văd că nu. Prin urmare, îi dau cuvântul doamnei. Grazie, volevo soltanto. Mulțumesc. Mai mult ca sigur vom mai avea ocazia să discutăm împreună despre sugestiile pe care mi le-ați făcut, erau foarte interesante. Aș vrea doar să mai formulez trei comentarii. Pe punctele la care țin cel mai mult. Din punct de vedere tehnic, eu niciodată nu am spus că democrația reprezentativă va fi înlocuită cu democrația directă. Vorbim aici despre democrația electronică, online să nu uităm că alături de democrația reprezentativă și de democrația directă, există noi mijloace tehnologice care permit uh, exersarea democrației online. Eu însă sunt convinsă că democrația reprezentativă va exista din totdeauna. și nu am afirmat vreodată contrarul. Există deci noi uh, mijloace tehnologice care permit cetățenilor să participe într-o mai mare măsură la deciziile care se iau. Referitor la manipulare. Sunt și eu convinsă că există niște riscuri, că pot să existe niște pericole. De aceea, anumite proiecte pilot, cele care deja au fost elaborate de Parlamentul European, să fie puse în aplicare într-un timp cât mai scurt, ca să putem să tragem învățăminte, să vedem ce anume funcționează, ce anume îi ajută cu adevărat pe cetățeni. și să facem această evaluare, avantaje și dezavantaje, astfel încât să avem un instrument cât mai performant într-un timp cât mai scurt. Manipularea a existat dintotdeauna, încă de pe vremea Romei antice și foarte multă lume s-a îmbogățit manipulând informația. Așa ceva mm, va exista dintotdeauna. În ceea ce privește uh, învățătorii și școlile. și uh, dezvoltarea spiritului critic la uh, cetățeni. Eu sunt membră la Comisia CUL de 2 ani și știu că noi nu avem cine știe ce competențe în domeniul educației, pentru că este es, um, competența exclusivă a statelor membre, dar eu niciodată nu uh, um, mă voi opri din uh, repetat că educația trebuie să ofere oamenilor și uh, cunoștințe în noile tehnologii și trebuie să permită oamenilor să își cultive spiritul critic. Pentru că numai așa ei pot să facă alegeri în um, conștiință de cauze și să nu poată să fie manipulați. Pentru că vedem ce se întâmplă cu fundamentalismul. Uh, um, cei care, profesorii care se ocupă de acei tineri sunt uh, fundamentaliști și uh, ideologia este fundamentalistă și ar fi bine atunci când uh, auzi asemenea păreri să ai suficient spirit critic ca să poți să le pui sub semnul întrebării. Mulțumesc încă o dată tuturor colegilor. Cât mai repede cu putință voi uh, citi amendamentele și vom discuta despre amendamentele de compromis cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Köszönjük szépen! Még egyszer a módosítók benyújtási határideje június. Vă mulțumesc! Șaptesprezece iulie, ora 17 este ora, este data limite de depunere a amendamentelor. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre investiții în creștere și locuri de muncă, optimizarea contribuției fondurilor structurale și de investiții europene. Domnul Huntis este raportorul nostru, dar înainte de a-i da cuvântul, vreau să le amintesc colegilor că 7 uh, iulie, ora 11, este data limită de depunere a amendamentelor. Vom vota la comisie pe data de 13 iulie și acum îi dau cuvântul raportorului. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc coordonatorilor și să mulțumesc comisiei pentru că, iată, am fost numit raportor la acest aviz. Dacă vă uitați la titlul acestei, acestui aviz, uh, ei bine, este un titlu foarte pompos. Uh, ne dăm seama că vorbim aici despre crearea de locuri de muncă, despre creștere, despre investiții și asta pe baza fondurilor eu, uh, europene structurale și de investiții. N-am prea avut mult timp la dispoziție pentru a formula acest aviz, însă uh, sunt absolut convins că discuțiile uh, abia încep. Uh, de fapt, textul pe care vi-l prezint astăzi nu reflectă toate pozițiile mele, există însă niște restricții de spațiu pe care trebuie să le respect. Bine, revenind la subiect. Subiectul acesta este unul dintre cele mai importante dintre cele dezbătute în prezent. Eu consider că comisia noastră ar trebui să formuleze un raport pe tema aceasta, nu doar un aviz. În primul și în primul rând, există o legătură între accesul legal la educație și politicile de coeziune. Obiective precum ajutorarea periferiei, eliminarea discre- discrepanțelor, coeziunea politică, armonizarea standardelor, ei bine, toate aceste obiective sunt obiective ale politicii de coeziune. Politica de coeziune are aceste obiective încă de la bun început, dar trebuie să vedem în ce măsură putem să transformăm în realitate aceste obiective prin intermediul fondurilor structurale și de investiții. Ei, ce se întâmplă cu acestea din urmă? Ele sunt instrumentul cel mai important de promovare a politicii de coeziune. Dar, pe de altă parte, <laughs> s-ar putea să fie chiar singura sursă de finanțare pentru această politică. Din, asta din pricina recesiunii, crizei economice și austerității. Constrângerile financiare dur, duc la o restrângere a bugetelor. Prin urmare, fondurile uh, disponibile pentru atingerea acestor obiective devin din ce în ce mai mici. Se prea poate ca în momentul de față aceste fonduri să fie singura sursă de finanțare pentru programele care vizează dezvoltarea, care vizează locurile de muncă pentru tineri, care vizează reducerea șomajului. din moment ce fondurile structurale și de investiții sunt singura sursă pentru astfel de programe care mm, au drept obiectiv uh, promovarea dezvoltării economice, promovarea coeziunii, uh, promovarea creierii locurilor de muncă, există, ele conțin de asemenea două uh, restricții. Prima a fost deja menționată la discuția anterioară. CFM-ul este acum limitat. Uh, CFM-ul uh, conține acum mai puțin bani sau alocă mai puțin bani acestor proiecte decât în trecut. Al, al doua restricție, pe care poate n-am discutat-o suficient până în momentul de față, uh, este următoarea. Bugetul alocat fondurilor structurale și de investiții este uh, subiectă, uh, face subiectul proiectelor macroeconomice. Ce înseamnă asta? Că există mai puțini uh, bani din CFM și mai există și constrângeri de natură macroeconomică uh, Uh, prin urmare, iată, două obstacole majore care stau uh, în calea obținerii acestor fonduri. Deci trebuie să subliniem faptul că această, aceasta este până la urmă poate singura sursă de uh, finanțare. Și tocmai de aceea aceste fonduri n-ar trebui să fie, sau accesul la aceste fonduri n-ar trebui să fie și mai mult restricționat pe viitor. În al doilea rând, știm cu toții, ne confruntăm cu o mare problemă uh, care îi afectează în special pe tineri. Șomajul în rândul tinerilor uh, ajunge la 40% în multe state membre și se pare că această rată nu uh, scade, în ciuda tuturor promisiunilor făcute în cadrul financiar multianual. Promisiunile nu s-au transformat în realitate, iar Avizul uh, ne spune că trebuie să încercăm să obținem concluzii din partea comisiilor, trebuie să evaluăm programele, uh, să vedem ce nu funcționează la ele. Programele există, de fapt, finanțarea nu prea există și, prin urmare, rezultatele întârzie să apară. În al treilea rând, Programele acestea pentru educație și formare trebuie să țină cont de schimbările uh, sociale cu care se confruntă uh, Europa. Um, spre exemplu, migrația, refugiații, toate aceste aspecte trebuie să fie incluse în programele acestea. Trebuie să vedem cum putem să-i uh, susținem pe migranți, cum, să cum putem să-i integrăm, etc. Mai există uh, un punct care se referă la birocrație. Și în acest context spun că trebuie să se creeze o sinergie între programele care au aceleași obiective. Cam atât din partea mea, aștept comentariile dumneavoastră, dar și amendamentele dumneavoastră. Sper că vom reuși să avem un text interesant și com- compact. Vă mulțumim mult! Urmează acum raportorii din umbră. Și după raportorii din umbră, colegii uh, care doresc să intervină vor avea ocazia să o facă. Mai întâi de toate, doamna Ward. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnă raportor, domnule raportor, pentru acest aviz. Sunt foarte interesat de, de subiectul acesta și grupul pe care îl reprezint eu uh, salută acest raport. ECR-ul uh, își dorește și el o folosire mai bună a fondurilor structurale și de investiții. E important, de asemenea, din punctul nostru de vedere, să vedem, uh, să evaluăm fondurile și utilizarea fondurilor. S-a făcut deja o comunicare în, tema, în sensul acesta, dar comunicarea nu a fost neapărat urmată de acțiuni din partea Comisiei. În ceea ce privește sugestiile raportorului, ECR-ul este de acord că trebuie să se asigure accesul la educație și formare și, uh, de asemenea, ECR-ul este de acord că sinergiile sunt importante între proiecte, astfel încât uh, rezultatele obținute să fie augmentate. Știam, ne așteptam la toate aceste recomandări, dar, în același timp, nu suntem neapărat de părere că finanțarea Uh, garanției uh, pentru tineret trebuie să, uh, să fie continuată atâta timp cât, iată, în aliniatul în care se menționează această finanțare necesară, se vorbește și despre necesitatea de a evalua această garanție. Deci noi considerăm că înainte de finanțare e mai bună, e, bine să avem o evaluare solidă. După aceea, într-adevăr, suntem de părere că Uh, obiectivele uh, fondurilor uh, structurale și de investiții trebuie să fie reevaluate, trebuie să se țină cont de crizele cu care ne confruntăm, trebuie să se țină cont de pozițiile statelor membre și considerăm că, dacă tot vorbim despre criza refugiaților și a migranților, trebuie să facem clar o distinție între aceste uh, Uh, două categorii. Comisia spunea că își dorește să evalueze, să reevalueze programele pentru 2014-2020 uh, dacă statele membre își doresc lucrul acesta și asta este uh, Uh, partea importantă dacă statele membre își doresc. Nu trebuie să uităm uh, obiectivele pe termen lung pe care trebuie să le aibă fondurile structurale și de investiții. Obiectivele statutate trebuie să fie din nou și din nou subliniate și nu trebuie să fie uh, pierdute din vedere. În același timp, ECR-ul dorește își dorește o uh, își dorește o reevaluare a CFM-ului cât mai curând cu putință, uh, dar nu în direcția creșterii contribuțiilor, ci în direcția uh, utilizării mai eficiente a fondurilor deja uh, existente. Vă mulțumesc! Mulțumim. Mai există raportori din umbră care doresc să ia cuvântul? Sunteți raportor din umbră? Nu. Prin urmare, îi dăm cuvântul doamnei Verhaien mai întâi de toate. Voi vorbi în numele domnului Drăghici, care nu este în sală. A, da, puteți uh, interveni atunci. Bună ziua tuturor! După cum vă spuneam, voi prezenta poziția uh, domnului Drăghici pe marginea acestui uh, aviz. Domnul Drăghici, în mod evident, nu este în sală. Raportul de uh, creștere pe anul 2015 arată cât se poate de clar că avem parte de o oareșcare creștere economică în, la nivel european în 2015, dar dis, discrepanțele între diferitele state membre există în continuare. Tocmai de aceea vreau să subliniez câteva argumente. Disparitățile între statele membre există chiar uh, în continuare și chiar cresc. În al doilea rând, șomajul pe termen lung și în special șomajul în, rândurilor, uh, în rândul tinerilor este în continuare foarte, foarte ridicat. Uh, Um, ofertele de educație terțiară încă nu sunt suficiente și, de asemenea, ofertele de formare sunt insuficiente. Toate acestea reprezintă mari provocări pentru societățile noastre și pentru sistemele noastre de învățământ. Asta înseamnă că trebuie să sprijinim în continuare, să promovăm în continuare solidaritatea europeană și să punem uh, coeziunea socială și economică în, în centrul strategiei 2020. Asta pentru a ne asigura că toate posibilitățile pe care le avem la dispoziție sunt folosite pentru atingerea obiectivelor. Fondurile structurale și de investiții reprezintă uh, principalul instrument de finanțare al politicii de coeziune. Ele reprezintă un plan de investiții uh, pentru Europa și uh, merg mână în mână cu fondurile EFSI. Din 2014 avem uh, un, uh, un, uh, o simplificare a regulilor și procedurilor în ceea ce privește accesarea fondurilor structurale și de investiții. Avem și concentrarea tematică. Însă cu toate acestea, unele state membre în continuare nu reușesc să folosească întru totul oportunitățile pe care le au la dispoziție. Au nevoie tocmai de aceea de asistență. Trebuie să se ofere în special atenție Fondului Social European. Acesta este fondul structural esențial care are un impact direct asupra vieții cotidiene a cetățenilor europeni. Toți cetățenii europeni, indiferent de vârsta, profesia sau uh, uh, statutul lor, uh, deci pentru toți cetățenii europeni, educația este esențială. Iar Fondul Social European ar trebui să promoveze uh, proiecte care vizează educația, îi vizează pe cei care învață, dar și pe profesori. Sprijinirea educației este absolut esențial, uh, esențială, dată fiind, date fiind rezultatele monitorizării pe educație pentru 2015. Această monitorizare ne arată cât se poate de clar că sistemele de învățământ din Uniunea Europeană trebuie să fie îmbunătățite. Domnul Drăghici salută rezoluția Consiliului din 23 februarie 2016 care promovează sau integrează sau promovează uh, coeziunea și integrarea prin intermediul educației. Ei bine, uh, pentru ca aceste obiective să fie transformate în realitate, e nevoie de finanțare a proiectelor de educație. Trebuie să ne asigurăm însă în același timp că piața muncii este una funcțională. Raportorul spune că riscurile sociale și economice se datorează faptului că uh, Uh, statele membre nu investesc suficient în, educate, în educație. Într-adevăr, trebuie să spunem cât se poate declar că educația este esențială pentru o incluziune uh, Uh, pe termen lung și pentru o creștere economică pe termen lung. Trebuie să subliniem faptul că statele membre trebuie să folosească toate posibilitățile care le stau la dispoziție prin intermediul fondurilor structurale și de investiții al, uh, și, bineînțeles, uh, trebuie să facem trimitere și la celelalte fonduri europene care pot fi folosite ca fonduri conexe. Domnul Drăghici spune de asemenea că există o recunoaștere din ce în ce mai răspândită a valorii culturii la nivelul mai multor politici și tipuri de politici. Tocmai de aceea trebuie să facem o legătură între educație, turism, patrimoniu. Trebuie să spunem clar în ce măsură educația poate promova toate aceste subiecte. Trebuie să cerem de asemenea autorităților regionale și naționale să includă educația în strategiile lor de dezvoltare. Domnul Drăghici este de asemenea de acord cu uh, raportorul uh, în ceea ce privește uh, problema refugiaților și a migranților. Integrarea lor în sistemele de învățământ și pe piața muncii, de asemenea, va reprezenta o mare provocare, iar pentru depășirea acestei provocări e nevoie de fonduri. Fondurile structurale și de investiții și fondul, fondurile sociale uh, Uh, dar nu doar acestea, bineînțeles, pot fi folosite de către uh, statele membre pentru a depăși aceste provocări. Uh, când vorbesc despre fonduri de a, conexe, mă refer la fondul pentru migranți și pentru solicitanții de azil, spre exemplu, sau fondurile pentru categoriile cele mai defavorizate. Ei, domnul Drăghici, în încheiere, vă, își transmite sprijinul pe care îl acordă raportorul raportorului și așteaptă cu nerăbdare colaborarea. Doamna Ferhaien, vă mulțumesc. Aș mai, vrea, aș mai avea vreo două loc, lucruri de spus. În primul și în primul rând, nu trebuie să credem că dacă avem mai mulți bani la dispoziție, atunci totul se va rez, rezolva. Uh, nu, eu cred că eficiența fondurilor este mai importantă. Deci trebuie să avem, uh, să acordăm mare atenție uh, calității proiectelor, uh, calității procedurilor de licitații, Uh, trebuie să evaluăm proiectele din uh, autorizate în trecut, trebuie să vedem în ce măsură acestea au generat sau nu locuri de muncă, în ce măsură um, de asemenea acele licitații trebuie să fie sau criteriile trebuie să fie schimbate astfel încât uh, programele și proiectele să fie de mai bună calitate. Trebuie să vedem în ce măsură IMM-urile au acces la aceste programe. Trebuie să vedem în ce măsură beneficiarii uh, care au creat în trecut locuri de muncă sunt favorizate? Cum au fost puse în aplicare pro- proiectele? Au fost uh, proiectele respective puse în aplicare în state care aveau nevoie de astfel de proiecte sau, din potrivă, statele uh, membre care aveau nevoie nu reușesc să, să atragă astfel de proiecte și, uh, prin urmare, problemele cu care se confruntă ele sunt mult mai structurale de atât și trebuie să fie tratate abordate într-o altă manieră. Deci, trebuie de asemenea să vedem în ce măsură cultura poate fi integrată în toate aceste proiecte, în ce măsură putem să ne asigurăm că se pune mai mult accent pe uh, cultură uh, în cadrul unor proiecte care uh, au drept obiectiv crearea de locuri de muncă sau creștere economică. Deci, uh, investițiile investițiile se fac în uh, sau sunt obiectivul cam tuturor, tuturor uh, programelor. Dacă programele sunt bine coordonate între ele, atunci și proiectele care pot fi finanțate din diferitele uh, programe pot fi mai încununate de, de fonduri. Ideea de bază este calitatea, nu trebuie să cerem permanent uh, fonduri, ci trebuie să vedem în ce măsură utilizăm corect și eficient fondurile pe care le avem la dispoziție. Vă mulțumim, domnul Troievski. Zacznę od pewnego poważnego kłopotu. Mulțumesc. E o problemă reală, cea despre care se vorbește în acest aviz. Însă, întâmpin dificultăți despre, apropo de felul în care se justifică folosirea diferitelor fonduri. Vorbim despre fonduri structurale, dar și despre alte fonduri și toate acestea sunt diferite între ele. Și această afirmație cum că politica de coeziune nu are drept surse de finanțare decât aceste programe, nu este adevărat. Fondurile structurale sunt o sursă importantă de fonduri, dar nu este singura pentru politica de coeziune. În politica de coeziune, guvernele au rolul cel mai important. Și ne aflăm într-o situație în care bugetele naționale sunt concepute în funcție de așteptările pe care le are guvernul fiecarei țări uh, de finanțare uh, UE și în funcție de proiectele prioritare. Avem două situații Prima, cea care, uh, în care Comisia Europeană nu trebuie să accepte uh, toate pretențiile uh, statelor membre. Dar există și contrariul în care o comisie nu poate să impună unui guvern ceva ce nu dorește în proiectul său bugetar. Când vorbim despre politica de coeziune, trebuie să ne gândim și la criză în situația actuală avem o situație ciudată. Guverne care ani de zile și-au um, făcut bugetele, au prezentat proiecte care, de fapt, nu s-au realizat. Dar care au fost uh, urmările? Niciuna. Eu cred că ar trebui să avem un numitor comun pentru toate proiectele uh, menționate în acest aviz și ar trebui să avem și o garanție că aceste proiecte vor fi realizate. Dacă cultura, educația, programul Orizont 2020 și uh, fondul de investiții Juncker vor fi uh, principalele proiecte menționate, e bine, să nu uităm și uh, factorul ocupare. Dacă facem investiții, așa cum spunea și colega Sabine, atunci uh, trebuie să le facem în scopul de a crea mai multe locuri de muncă. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că toate programele pe care le finanțăm, mai ales cele de educare și formare, vor permite o um, um, mai bună formare a lucrătorilor, pentru ca ei apoi să-și găsească locuri de muncă de calitate. Și uneori, cu puțin bani, poți să faci foarte multe, dar de fapt depinde de la un stat la altul. Uh, cu 10.000 de euro poți să găsești un loc de muncă uh, pentru 5.000 de oameni sau pentru niciunul. Oricum, în orice fel de proiect trebuie să se stabilească drept obiectiv uh, de condiție prealabilă pentru acordarea uh, finanțării crearea de locuri de muncă, de cât mai multe locuri de muncă și pe termen lung. În același timp, păi, acum se negociază uh, TTIP-ul și știu că uh, atât UE uh, cât și SUA vor privilegia anumite sectoare economice, dar altele s-ar putea să fie complet lăsate deoparte. Cultura nu face parte din uh, domeniile negociate în uh, TTIP, dar asta nu înseamnă că nu va fi deloc uh, influențată de rezultatul definitiv. De aceea, în acest proiect de aviz, merită să atragem atenția asupra faptului că și cultura trebuie să beneficieze de um, investiții. Pentru că altfel cultura riscă să fie cum spuneam, victima acestei noi uh, cum spuneam, riscă să fie amenințate de uh, acorduri precum TTIP-ul și, de exemplu, producțiile artistice din Europa riscă să fie uh, dezavantajate. Noi vrem să privilegiem uh, diversitatea, bogăția culturală și vrem să apărăm tot ceea ce riscă să dispară sau tot ceea ce va avea de suportat uh, uh, um, presiuni din partea unei culturi care nu are nimic de a face cu patrimoniul european. Dacă vrem să creăm mai multe categorii, să ierarhizăm uh, prioritățile, Vă amintesc că politica de coeziune este foarte populară, este instrumentul care permite guvernelor să ceară cofinanțare pentru proiectele uh, prioritare. Și nu trebuie să uităm nici implicarea autorităților regionale. Fondurile cele mai eficiente sunt cele care uh, beneficiază și de un nivel ridicat de control. Mulțumesc, doamna Trupel. Ich will mal kurz was... Mulțumesc. În ceea ce privește TTIP, dați-mi voie să vă spun câteva lucruri. Uh, condițiile stabilite de către Parlamentul European uh, pentru TTIP. Mă refer la excepțiile pentru autovizuale, etc. Deci dacă aceste condiții stipulate de către Parlamentul European sunt respectate de către Comisia Europeană, atunci pericolul la care vă referați nu există. Deci e de, de, uh, acesta este rolul nostru acum, acela de a ne asigura că Comisia Europeană respectă uh, condițiile stabilite de către Parlamentul European. Și acum uh, revin la avizul pe care îl discutăm. Trebuie să subliniem faptul că fondurile structurale și de investiții trebuie să fie mai bine cunoscute de către instituțiile de învățământ. În continuare, diferitele programe europene nu sunt suficient de bine cunoscute de către beneficiari, iar lucrul acesta ar trebui să fie schimbat. Asta se spune, de fapt, în, la punctul 5. Se spune, de asemenea, că coordonarea între fondurile structurale și celelalte fonduri europene nu este suficient de bună. Și, într-adevăr, trebuie să ne asigurăm că cei care uh, depun solicitări, uh, dar și agențiile naționale care se ocupă de uh, autorizarea proiectelor sunt cu toții conștienți de toate celelalte fonduri disponibile, astfel încât să se poată crea sinergiile despre care vorbeam. Mulțumesc! Dau cuvântul uh, reprezentantului Comisiei, domnul Vitor Noghera. Vă mulțumesc, nu am mare lucru de adăugat la dezbatere. A fost uh, una foarte interesantă pentru noi. E adevărat că ne dorim mai multă coordonare între uh, fondurile europene, între fosta perioada de programare și următoarea perioada de programare. E important să insistăm pe faptul că autoritățile locale și regionale trebuie să simtă mai împuternicite, mai capabile să se ocupe de uh, fondurile structurale. Aș vrea să menționez și inițiativa climă, Deși în uh, climatul uh, economic actual este greu să se creeze multe locuri de muncă, însă programele europene și mai ales politica de coeziune permite uh, multor oameni să își regăsească un loc de muncă sau să obțină primul lor loc de muncă. În ceea ce privește folosirea banilor în scopuri culturale sau educaționale, Aici noi nu ne putem pronunța, totul depinde de alegerea politică pe care o face fiecare stat membru. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul din nou raportorului, domnul Huntis. Mulțumesc, uh, doamnă președinte! Mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. În multe situații Eu vin mult mai bine pregătit, să știți, dar astăzi nu aveam decât așa un fel de ciornă. Dar avem suficientă marjă ca să um, îmbogățim textul, ca să țin cont și de amendamente. E clar că anumite subiecte trebuie să se regăsească în acest text, în chestiuni de principiu. Îmi dau seama de acest lucru din discuția pe care tocmai am avut-o. Da, toată lumea cere mai multe fonduri, pentru că deocamdată finanțarea este redusă sau o mai bună utilizare a fondurilor pe care le avem deocamdată. Da. Dar e adevărat că nu putem să vorbim doar despre finanțare și folosirea banilor pe care îi avem la dispoziție. Știm că posibilitățile sunt limitate, dar depinde și pentru ce proiecte investim. Aceasta este o primă dilemă. O a doua dilemă este cum uh, judecăm dacă cu tare sau cu tare program a dat roade, dacă a funcționat bine. În programe precum uh, um, învățământ, uh, cultură, Vrem să creăm locuri de muncă. Dar când vorbim despre noi locuri de muncă, ce înțelegem aici? Uh, um, toată lumea să aibă un loc de muncă și cu toate drepturile sociale? Sau e vorba despre uh, uh, acele locuri de muncă care de fapt sunt precare și Până la urmă, pe termen scurt, statisticile se îmbunătățesc, dar pe termen lung ele se înrăutățesc, pentru că sunt doar locuri de muncă de proastă calitate și uh, contracte uh, de scurtă durată. Mai există un uh, punct pe care probabil că am să-l includ în proiectul de aviz și anume care ar fi, care ar fi impactul TTIP pentru sectorul cultură și educație. E adevărat că cele două nu intră uh, pe lista sectoarelor care um, sunt um, um, discutate, despre care se discută la negocieri, dar uh, știm foarte bine cât de influențată este cultura europeană de cultura americană. Mă gândesc la muzică, mă gândesc la filme și așa mai departe. Deci, dacă s-a semna un asemenea acord, care vor fi consecințele pentru noi? Ar fi bine să ne gândim la acest punct. Și um, în uh, avizul meu uh, voi uh, vorbi despre acest aspect. Nu știm încă cum va arăta TTIP-ul, dacă într-o zi va fi semnat, însă e bine să tragem încă de pe acum semnalul de alarmă în cazul în care vor exista consecințe nedorite pentru um, sectorul cultural. Mulțumesc colegilor, aștept propunere în scris, contez pe colaborarea dumneavoastră și să sperăm că vom avea un aviz care va interesa și pe alții. Mulțumesc, doamnă președinte. Köszönjük szépen ezt a tartalmas beszámolót és a jó. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această dezbatere excelentă. Termenul de depunere pentru amendamentelor este 7 iunie. Am încheiat uh, punctul uh, 7 de pe ordinea de zi și trecem acum la ultimul punct, apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. Raportorul nostru este doamna uh, Camerer Vert. Este uh, raportor pentru avizul Comisiei de Cultură. Am să-i dau cuvântul, însă mai întâi aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că acest aviz este strâns legat de un proiect de directivă foarte important prezentat săptămâna trecută, și anume Directiva Serviciilor, de, um, serviciilor Audiovizuale. Știind că cele două dosare strâns, strâns legate, doamna raportor dorește ca acest aviz să fie adoptat cât mai repede cu putință. De aceea, termenul pentru amendamente este 1 iunie, deci miercuri, viito- miercuri viitoare la prânz. Mai multe persoane au spus că nu erau de acord cu faptul că termenul pentru depunerea amendamentelor era atât de scurt. Deci când vă dau cuvântul, vă rog frumos să-mi spuneți de ce sunteți în dezacord. Mai întâi raportorul. Eh, zu den Fristen sag ich... Vă mulțumesc. Mă voi referi la calendar la finalul intervenției mele. Așa mai întâi de toate să vorbesc despre conținutul acestui act european privind uh, accesibilitatea, care de fapt reprezintă o punere în aplicare a, la nivel european a Convenției ONU pentru, uh, uh, privind drepturile persoanelor cu handicap. Această directivă va sau acoperă serviciile mass media audiovizuale, dar și cărțile electronice. Aceste două puncte însă, din punctul meu de vedere, n-au ce căuta aici. Eu propun să punem în aplicare o derugare pentru cultură și mass media în această uh, directive. Toate prevederile însă Uh, cu privire la echipamentele terminale și cititoarele de conținut electronic uh, rămân în, uh, sau ar trebui să rămână în directivă din punctul meu de vedere, pentru că, într-adevăr, există o legătură între conținut și posibilitatea acordată tuturor de a citi, de a accesa respectivul conținut. Deci nu aduc atingere propunerilor comisiei din acest punct de vedere. Propunerile pe care le fac eu pornesc uh, de la premisa că um, soluții durabile și mai raționale ar putea fi uh, găsite pentru această, aceste problematici în directiva privind uh, serviciile mass media audiovizuale. S-a spus deja că, iată, avem o propunere de revizuire a acestei directive, prin urmare, iată, avem acum posibilitatea de a transmite niște mesaje mult mai puternice, de a veni cu norme mult mai puternice în ceea ce privește accesibilitatea în cadrul directivei privind uh, serviciile mass media audio audiovizuale. Uh, diversitatea culturală, libertatea, independența mass media, bine, toate aceste subiecte, e drept, trebuie să fie puse în echilibru cu accesibilitatea, însă acest echilibru, consider eu, poate fi găsit în cadrul uh, directivei privind uh, serviciile mass media audiovizuale. Acum, în ceea ce privește prevederile directivei SMAV cu privire la statele membre și uh, maniera în care ele pot uh, impune noi cerințe prestatorilor, uh, ei bine, aici prevederile sunt oarecum nebuloase, propun ca mm, Uh, o soluție să se găsească, un uh, stimulent, o evaluare din partea Comisiei sau o mai bună coordonare a uh, statelor membre. Ei bine, oricare ar fi soluția găsită, eu consider că soluția găsită trebuie să fie pusă în aplicare în directiva SMAV, nu are ce căuta în, în contextul acestui act european privind accesibilitatea. Deci, nu consider că această, acest act uh, ar fi uh, neapărat cel mai bun uh, instrument, atâta timp când avem deja un instrument cât se poate de solid, SMAV-ul. Să ne amintim că Uniunea Europeană nu doar a semnat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, uh, ci Uniunea Europeană a semnat și Convenția privind promovarea diversității expresiilor uh, culturale. Deci noi cred că ar trebui să găsim și e o, e rolul nostru acela de a găsi un echilibru între cele două. Uh, accesibilitatea la cărțile electronice cred că este deja garantată la nivel european. Uh, sunt absolut convins că nu e nevoie de uh, o intervenție a Uniunii Europene pentru ca cărțile electronice să contribuie într-adevăr la creșterea economică pe plan european. Deci trebuie să lăsăm subsidiaritatea așa cum este ea. Eu consider că serviciile pot funcționa funcționa într-o manieră uh, pozitivă doar dacă uh, serviciile pot funcționa doar dacă există norme și dispoziții cât se poate declară. În momentul de față însă, în ceea ce privește uh, Uh, asigurarea accesibilității serviciilor, actul pe care îl discutăm, propus de către Comisia Europeană, nu este absolut deloc clar. Uh, ce prevede el? Prevede o libertate cam absolută acordată pe prestatarilor. Prestatarii sunt cei care spun dacă li se pare că uh, cerințele sunt prea împovărătoare sau nu. Nimeni nu uh, evaluează sau nu se știe exact în ce condiții se poate face o evaluare și cum anume poate fi impusă o decizie. Uh, în ceea ce privește echipamentele terminale, ei bine, consider că, da, includerea lor în, acest, uh, în această propunere este o este o, o chestiune normală sau este normal. Trebuie să vedem uh, în ce măsură echipamentele terminale și, uh, de asemenea, cărțile uh, Uh, electronice vor fi uh, produse în uh, cantitate suficientă și pe viitor în Uniunea Europeană. Pentru a produce o asemenea, un asemenea produs la nivel european mai este nevoie de o serie de măsuri care trebuie să fie luate, o descriere audio, de asemenea subtitrare. Ei bine, asta, asta trebuie să facă prestatarii în uh, Uh, spiritul uh, propunerii comisiei. Ei bine, mă gândesc că toate aceste cerințe sunt mult prea împovărătoare, tare mă tem că nimeni nu va mai produce astfel de servicii sau astfel de produse în uh, Uniunea Europeană în condițiile acestea, pentru că nimeni nu și-ar mai putea uh, permite să vină cu astfel de propuneri, cu astfel de produse. Într-adevăr, intențiile care se ascund în spatele textului sunt cele bune. Da, trebuie să facem mai multe pentru a garanta accesibilitatea, dar cred că calea aleasă pentru a atingerea acestui obiectiv este uh, calea greșită. Cred că trebuie să ne gândim cum anume putem găsi soluțiile potrivite în contextul uh, directivei uh, SMAV. Și acum uh, două lucruri despre calendar. Într-adevăr, mi-am dat și eu seama că mulți au plâns că termenul de depunere a amendamentelor este prea scurt. Uh, Acum, stimați colegi, să, să nu credeți că eu am vrut să vă supăr. A fost o dorința mea de a vă scoate din sărite. Uh, nu. Ideea este aceea că Comisia CULT trebuie să vină mai repede cu potință cu poziția sa specifică pe tema aceasta. Deci Comisia uh, CULT își dorește și trebuie să fie implicată în discuția purtată pe tema aceasta la nivelul Parlamentului European. Trebuie să transmitem un semnal cât se poate de clar. Dar dacă colegii își doresc să aibă mai mult timp la dispoziție, bine, directiva există deja de ceva vreme, dar dacă colegii își doresc mai mult timp, atunci sunt dispusă să accept data de, 17, de 7 iulie ca dată de depunere a amendamentelor. Eu uh, pornisem de la premisa că oricum uh, în avizul meu scot uh, o mulțime de, de lucruri din propunerea comisiei, prin urmare, dacă tot uh, resping multe dintre elementele comisiei, nu va mai fi nevoie de cine știe ce timp pentru depunerea amendamentelor. Da? Dacă sunteți de altă părere, atunci 7 iulie, ora 12, cred că ar putea fi un bun compromis care uh, le-ar oferi tuturor colegilor posibilitatea de a reflecta îndelung la amendamentele lor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau întâi cuvântul raportorului din umbră și apoi cui mai dorește să ia cuvântul. Domnul Fisa să are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că prezentarea directivei pentru îmbunătățirea accesibilității bunurilor și serviciilor este foarte importantă. De ce? Pentru că este un fel de a spune a mai mult uh, de 80 de milioane de uh, cetățeni cu handicap din Europa că ne preocupă soarta lor. Dacă vrem egalitate și libertăți în Uniunea Europeană, trebuie să luăm în seamă specificitățile tuturor cetățenilor europeni. Eu cred că această directivă trebuie folosită pentru a îmbunătăți și facilita accesul uh, persoanelor cu handicap la uh, sistemele de învățământ și la piața muncii prin intermediul uh, digitalului. Trebuie să profităm de noile tehnologii existente pentru a uh, elimina toate felurile de bariere. Tehnologiile informării și comunicării pot face acest lucru și nu trebuie să pierdem această ocazie. Excluderea serviciilor de educație audiovizuale și a cărților electronice din această directivă ar putea părea rezonabilă din punct de vedere tehnică, dar eu cred că din punct de vedere politic e foarte greu de explicat. Deci, grupul nostru consideră că este foarte important să avem mai mult timp la dispoziție pentru a putea mm, lucra pe marginea acestei chestiuni în Comisia Cult. Și vă mulțumesc, doamnă raportor, că sunteți de acord cu eventualitatea extinderii termenului pentru amendamente. Am primit abia săptămâna trecută textul în uh, traducere și miercurea viitoare ar fi termenul. Deci, practic, nu avem decât un weekend la dispoziție pentru a reflecta și pentru a găsi amendamentele. Dată fiind importanța acestei reforme, cred că termenul trebuie prelungit. Termenul pentru depunerea amendamentelor. Deci, un termen care să ne permită să lucrăm mai în uh, amănunțime și în profuzime pe marginea acestui subiect. Vă mulțumesc. Domnul Luel. Vă mulțumesc, doamnă președinte. ECR este foarte interesat de chestiunea drepturilor persoanelor cu um, dizabilități. Noi lucrăm pe marginea ratificării protocolului de la Marrakesh dar suntem și realiști. Cerințele legate de accesibilitate uh, implică mult prea multe constrângeri uh, pentru uh, buna funcționare a pieței unice. Deci creșterea potențialului pieței interne ne-a interesat întotdeauna, iar accesibilitatea produselor și serviciilor trebuie să fie una transfrontalieră și trebuie să um, vedem îndeaproape toate aceste chestiuni. Domnul Giambovski a, a fost uh, raportor pe mai multe dosare care au de-a face cu această chestiune, iar cerințele de accesibilitate uh, trebuie să fie în conformitate cu Convenția ONU din acest domeniu. Știm că comisia competentă pe fond este IMCO și că ei se gândesc la piața unică și că mm, sperăm că vor reușească, să reușească uh, să îmbunătățească accesibilitatea produselor și serviciilor, dar nici să nu pună în același timp uh, bețe în roatele IMM-urilor. Eu cred că avem nevoie de o abordare în care toată lumea să aibă de câștigat în, această, în acest domeniu. Trebuie ca aceste produse și servicii să fie accesibile pentru toți. Să vor... Am, dorim și includerea serviciilor audiovizuale în propunere. Noi știm că există dispoziții privind accesibilitatea în directiva existentă. Deci trebuie să ne asigurăm că textul va rămâne clar și că se evită incertitudinea juridică pentru consumatori și să vedem îndeaproape cum um, vor evolua lucrurile și acest eventual conflict. Prelungirea până în 7 iunie, așa cum s-a sugerat, ne oferă un mic plus de timp pentru a ne așterne cum trebuie ideile pe hârtie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Trupel. Ja, ich will auch anfangen mit der zu Recht erforderlichen Güterabwägung. Vorbesc, vreau și eu să vorbesc despre uh, echilibru care trebuie să fie găsit între interesele persoanelor cu handicap, uh, pe de-o parte, și uh, interesul nostru, pe de altă parte, de a găsi niște reguli care să fie potrif, profitabile pentru toată lumea. Avem propunerea comisiei uh, deja, uh, propunerea SMAV din care domeniul acesta este pur și simplu exclus. Dacă vrem să-l includem în această directivă, cu siguranță vom avea multe furcă cu Comisia. Cu toate acestea, consider că e important să argumentăm că directiva privind serviciile mass media audiovizuale trebuie să includă prevederi cu privire la maniera în care sunt uh, asigurate drepturile persoanelor cu handicap. Într-adevăr, e important ca cât mai mult conținut să fie accesibil pentru persoanele cu handicap, dar toate acestea nu ar trebui să genereze o, o pierdere la capitolul diversității din pricina lipsei de finanțare. E nevoie de un echilibru, așadar, e greu de comunicat acest uh, echilibru necesar, dar totuși trebuie să vorbim și să subliniem nevoia de diversitate uh, Uh, diversitate care până la urmă este în interesul tuturor utilizatorilor. Uh, Petra, uh, îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut și mulțumesc că accepti prelungirea termenului de depunere a amendamentelor. The next one. Doamna Dinolfi. Sie, grazie. Mulțumesc, mulțumesc uh, colegei pentru că a acceptat să amâne puțin termenul pentru depunerea amendamentelor tema accesibilității, un drept fundamental pentru cetățeni, mai ales cetățenii care deja sunt uh, afectați de un handicap, ceea ce nu le ușurează deloc viața, mm, găsirea unui loc de muncă și de aceea trebuie să existe un echilibru. Există multe aspecte pozitive în acest proiect de aviz. Eu sunt însă convinsă că pentru anumite Uh, teme ca de exemplu mediile construite pentru a permite o mai bună acces la servicii. Aici putem să intrăm în mai multe detalii. Unul dintre colegi a vorbit despre Marrakesh. Cred că este o chestiune importantă și cetățenilor le pasă mult de uh, problema accesibilității în ceea ce privește um, societatea civilă și implicarea acestui, acesteia, cred că trebuie să garantăm o participare într-o mai mare măsură, pentru că până acum uh, nu a fost aproape deloc uh, implicată. În ce privește conformitatea produselor și a serviciilor și posibilitatea dată fabricanților uh, de uh, um, a emite singur certificate, cred că trebuie să privim din mai multe unghiuri uh, această chestiune. Iar în ce privește termenele pentru punerea în aplicare a directivei, trebuie să avem flexibilitate în funcție de durata ciclului de viață a produselor și serviciilor. Și având o săptămână suplimentară pentru a putea depune amendamente, este cu atât mai bine, căci nu știm încă care va fi comisia competentă pe fond pentru această directivă. Și de aceea, cred că avem tot timpul să prezentăm propunerea noastră Nu cred că are sens să ne grăbim prea mult, deși înțeleg intenția colegei că dorește să adopte cât mai repede acest aviz. Cât timp noi putem să ne prezentăm punctul de vedere, noi cei de la Comisia Cultură, cu atât mai, cu atât mai bine. Thank you, Mrs. Verheyen. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal... Doamna Verheyen, mulțumesc. În calitate de raportoare din umbră de la Comisia Competentă pe Fond, IMCO, dați-mi voie să vă spun că mi se par foarte interesante argumentele vehiculate astăzi. Le voi transmite mai departe Comisiei IMCO. Sunt de, de acord cu doamna uh, raportor că Uh, e important să includem uh, aceste, uh, această problemă a accesibilității în directiva privind serviciile mass media audiovizuale. S-a mai vorbit despre includerea unor noi dispoziții în alte acte legislative. Nu, întotdeauna am, am cerut uh, să așteptăm revizuirea uh, directivei serviciilor mass media autovizuale și includerea acestor dispoziții în aceasta, pentru că doar astfel am putea avea într-adevăr o reglementare armonizată. Nu consider că avem nevoie de uh, de uh, dispoziții care să vizeze categoria aceasta în diferite uh, actele legislative care guvernează până la urmă funcționarea diferitor uh, sectoare. Pentru că dacă facem această fragmentare, operăm această fragmentare, cu siguranță situația se va complica și mai mult. Și tocmai de aceea sunt de acord cu doamna raportor, sunt de acord cu ea când spune că scoatem din domeniul de aplicare al acestei directive acest aspect, dar ne as asumăm responsabilitatea de a include uh, în directiva privind uh, serviciile mass media audiovizuale uh, a tuturor dispozițiilor care vizează accesibilitatea. În ceea ce privește aspectele tehnice, va trebui să vedem care sunt cele care decurg din diferitele convenții și din cele care se bazează pe dorințele comisiei cele ce privește uh, poziția uh, Comisiei Europene. Trebuie să vedem uh, cum anume putem um, împărți standardele și aspectele tehnice în acest act legislativ și în directiva privind serviciile audiovizuale. În ceea ce privește cărțile electronice, consider că dispozitivele în sine și platformele pe care sunt vândute trebuie să fie prevăzute cu um, sau să îndeplinească criteriile de act accesibilitate. De asemenea, standardele de lizibilitate a acestor uh, conținuturi trebuie să fie adaptate a accesibilității. Deci, cred că ar trebui să ne gândim în ce măsură uh, cărțile electronice pot fi scoase în totalitate de aici sau nu. Uh, va trebui să vedem dacă cărțile în sine sau platformele care le vând trebuie să se asigure că accesibilitatea este garantată garantate. Uh, doamna raportor vorbește despre cititoarele de conținut electronic, deci uh, uh, vorbim până la urmă despre împărțirea practic a, a responsabilităților și dispozi, dispozițiilor în funcție de locul în care se Um, vor include ele. Deci, trebuie să vedem în ce măsură deciziile acestea ar putea afecta librăriile sau bibliotecile sau și în ce măsură ne dorim ca acestea să fie împovărate. După aceea, ce mai trebuie să știți? În momentul de față se prezintă la Comisia uh, IMCO raportul uh, privind uh, analiza de impact a, a, la, la INCO. Da, toate aceste această evaluare de impact a început uh, în 2008. În 2008 uh, toată lumea și-a asumat uh, responsabilitatea de a acționa mai mult în direcția accesibilității. Nu s-a făcut la început prea mult pe tema accesibilității, dar în ultimii ani tehnologia și evoluția tehnologică ne-au permis să garantăm mai bine accesibilitatea. Și tocmai de aceea nu sunt neapărat de acord cu analiza de impact pe tema aceasta. Consider că analiza de impact Fapt nu reflectă neapărat situația în care ne aflăm în momentul de față, ci prezintă o perioadă în care, într-adevăr, lucrurile nu s-au prea uh, mișcat. Doamna raportor și doamna Trüppelt au, deja, au atras deja atenția asupra acestui subiect, dar sunt de acord cu ele uh, când spun că trebuie să avem grijă ce cerințe impunem uh, IMM-urilor, micilor instituții uh, culturale, micilor creatori de conținut audiovizual și care sunt obiectivele pe care le atingem când uh, vine vorba despre accesibilitatea siturilor, uh, am vorbit mult despre povara prea mare, în ce măsură, am vorbit uh, despre maniera în care putem garanta accesul la site-uri a persoanelor cu handicap. Dar, cum spunea doamna raportor, n-are nici un sens ca printr-o dispoziție să limităm până la urmă, să reușim până la urmă să, uh, să limităm diversitatea. Limitarea diversității uh, doar de dragul accesibilității și a, a, armonizării ar avea, bineînțeles, efecte negative până și asupra persoanelor cu, cu handicap pe care ne dorim să le protejăm prin intermediul dispozițiilor noastre. Mulțumesc mult. Din partea Comisiei, dorește cineva să intervină? Dacă nu, dau din nou cuvântul doamnei raportor. Äh, Vă mulțumesc foarte mult pentru această foarte interesantă discuție. Permiteți-mi să fac două observații. Noi, Comisia Cultură, trebuie să ne concentrăm pe serviciile media, audiovizual și pe cărțile electronice, pentru că acestea sunt de resortul nostru cred că n-am face bine să ne uh, amestecăm și în chestiuni uh, de resortul IMCO și să îi călcăm oarecum pe bătături, pentru că tare mi-e teamă că vom, nu vom reuși să, ne, să apărăm punctele noastre specifice ulterior în fața IMCO. Evident, îmi doresc o mai bun, un mai bun acces uh, la media audiovizual și pentru cărțile electronice pentru persoanele cu handicap. Dar, pe de altă parte, trebuie să găsim un echilibru. Știu, această comunicare nu e foarte ușoară pentru că riscăm ca ulterior să Comisia Cultură sau doamna Camerevert să fie uh, arătate cu degetul și să fie învinovățite cum că nu fac destul pentru persoanele cu handicap. Eu cred că directiva SVAM este locul potrivit pentru a aborda aceste chestiuni și de asemenea pentru a lua legătura cu partenerii în vederea atingerii unui acord voluntar și obligatoriu care să oblige să permită un acces mai ușor. Abordarea media, din punctul meu de vedere, este cea mai bună abordare și cred că trebuie să ne angajăm cu toții ca aceste elemente să rămână în directivă. Știu că propunerea se confruntă cu o poziție destul de mare la Consiliu, în parte din cauza abordării foarte restrictive în ceea ce privește IMM-urile. Cred că la, ora, la urma urmei uh, accesibilitatea ar avea de câștigat dacă ar fi tratată în, direct, în directiva audiovizual decât dacă această directivă ar trece prin mâinile Consiliului. Sincer, mă întreb dacă lucrurile se vor mișca mm, atât de repede pe cât ne-am dori. Cred că prin intermediul directivei SVAM am putea să ne mișcăm mult mai repede. practic așa mm, începem să știm cam ce ne așteaptă. E clar că multe din pozițiile guvernelor sunt departe de a fi simpatice în această privință. Vă mulțumesc. Bun, pe scurt. Noul termen pentru depunerea amendamentelor este 7 iunie, orele 15. Secretariatul a propus orele 15 mai degrabă decât ora prânzului. Deci, în Comisia CULT, votul va avea loc în 13 iulie. Cu acestea fiind spuse, închei și acest punct. Următoarea reuniune va avea loc în 20 iunie de la 15 la 18.30 și apoi în 21 iunie de la 9 la 12.30 și între 15 și 18.30. Vă mulțumesc tuturor! Doamna președinte mulțumește și interpreților și secretariatului. Acestea fiind zise, am încheiat reuniunea și va începe reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc tuturor!